à tout le monde. On va peut-être commencer. Madame Valenciano. Bună dimineața tuturor. Haideți să începem lucrările ședinței noastre. Doamna Valenciano nu va fi prezentă la prima parte a ședinței noastre, așa că mi-a cerut să asigur eu președinția. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Uh, Aș dori să știu dacă eventual sunt solicitări pentru a modifica ordinea de zi. Pan colegul Panzeri dorea să modificați ordinea de zi, nu? Bun, dacă nu, Uh, atunci ordinea de zi poate fi adoptată și trebuie să adoptăm de asemenea și procesul verbal al ședinței uh, din data, datele de 16-17 iunie. Aș dori să știu, sunt eventual uh, observații? Dacă nu, atunci procesul verbal poate fi adoptat. În al treilea punct, comunicări din partea președintelui. Aș dori să vă spun mai întâi că Parlamentul nostru, după cum bine știți, pentru că mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte activi în acest tip de activitate, a adoptat trei rezoluții cu ocazia ședinței plenare recente. Una se referă la Rusia. Cazurile Colcenco, apoi o altă rezoluție referitor la Angola și o altă rezoluție referitor la Azerbaijan. Și aceasta a fost în, um, foarte dezbătută pentru că uh, uh, partenerii noștri au hotărât să se retragă din uh, adunarea parlamentară euronest. Apoi, o comunicare referitor la premiul Saharov. Avem mai multe numiri pentru premiul acesta în 2015. Anunțul a fost făcut joi, 17 septembrie, și prezentarea candidaților va fi făcută în mod oficial pe 28, luna viitoare, cu ocazia unei ședințe comune între Comisiile Afaceri Externe și Dezvoltare și Comisia noastră, din partea subcomisiei noastre, cu participarea membrilor din partea subcomisiei noastre. Prezentarea va fi făcută, dacă nu mă înșel, cam, vor fi acordate câte 10 minute pentru fiecare candidat lunea viitoare. Raif Padawi, blogger din, din saudian care a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru că ar fi insultat valorile islamului pe blogul său. Apoi, de altfel, noi am discutat deja cazul acesta Badawi în lunile precedente, apoi o altă numire, prizonierii politici în Venezuela și opoziția democratică condusă de Unitatea Democratică, o coaliție electorală formată în 2008, tocmai pentru că a uni opoziția față de partidele, partidul președintelui Chavez și Edna Adan Ismail, un activist din Somalia care luptă pentru abolirea mutilării genitale feminine. Și doamna este de asemenea și fondatoarea unei maternități în Somalia. Apoi Boris Nemtsov, fizician rus, fost prim-ministru și opozant, care a fost uh, asasinat în uh, luna februarie de anul trecut pe străzile orașului Moscova. Apoi Nadia Savchenko, membră a Parlamentului Rusesc și a delegației uh, uh, parlamentare pentru Consiliul Europei. și care acum se află în închisoare. Și în final, dar nu în cele din urmă, Edward Snowden, expert în informatică, Antoine Deltour, care a fost auditor pentru uh, Waterhouse, Stefani Gibo, care a denunțat diferitele practici de evaziune fiscală din băncilor din uh, Elveția. Iată, acestea sunt numirile. Oricum vom avea ocazia să avem niște prezentări mai detaliate peste câteva zile în această ședință organizată în comun între diferitele comisii parlamentare și subcomisia noastră. Și în final aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce privește delegația subcomisiei noastre DROA, care va merge în Serbia, mai precis la Belgrad. Cu începerea de mâine dimineață, până joi dimineață. E vorba de o delegație organizată în comun cu AFET, Scopul acestei delegații este să evaluăm situația drepturilor omului în țările candidate ale Uniunii, pentru a deveni membre ale Uniunii Europene. După cum știți, Serbia este acum confruntată cu această criză a refugiaților, iar în ceea ce privește membrii din partea subcomisiei noastre, avem trei membri, domnul Laszlo Tökes, domnul Andrei Kovacev și doamna Soraya Post. Vor mai fi și alți membri ai subcomisiei noastre care vor participa dar ei vor participa și din partea Comisiei uh, pentru Afaceri Externe, care de asemenea va merge în Serbia, dar care va petrece și o zi la Kosovo. Iată, acestea sunt comunicările din partea președintelui și acum avem punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de vizita Comisiei noastre în teritoriile palestiniene. E vorba de o misiune care a fost condusă de colegul nostru Iosef Waldensomser, care va merge și în Israel și în, uh, care a mers în Israel și în teritoriile palestiniene în data de 20 până pe 24 iulie, exact înainte de vacanță. A fost o vizită de 5 zile uh, au putut discuta cu membri ai Consiliului Legislativ uh, Palestinian și cu membri ai Knesset, cu specialiști uh, din partea guvernului, cu militanți pentru drepturile omului, atât israelieni cât și palestinieni. Nu a fost posibil să se meargă în Gaza, dar au fost vizitate mai multe orașe și sate, atât în Israel cât și în Cisjordania, pentru a analiza mai în detaliu situația și uh, Proiectul de raport al acestei misiuni va fi distribuit, dacă nu cumva n-a fost deja distribuit, va fi distribuit acum către deputați. E vorba de un proiect de raport referitor la această misiune. Este foarte exhaustiv, cu, cuprinde foarte multe anexe și Și alături de noi astăzi este și domnul Boșac, da, prin intermediul vizoconferinței, care este director al Luna în Gaza și care ne poate informa direct despre situația din ultima perioadă uh, în Gaza. Văd că este alături de noi, îl văd pe ecran, sper că ne aude de asemenea. Pare că da. Da, pot să vă confirm că vă aud foarte clar și răspicat. Dar mai întâi, am să dau mai întâi cuvântul colegului nostru, Josef Waldenholzer, care a uh, condus această delegație a subcomisiei DROA și am să-i dau cuvântul, deci, tocmai pentru a ne face o scurtă prezentare a acestei vizite. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus deja că am elaborat un raport uh, amplu și vreau să mulțumesc secretariatului pentru ajutorul în acest sens. Uh, raportul sintetizează conținutul vizitei noastre. A fost o călătorie foarte interesantă, cu multe impresii și emoții și din punct de vedere politic. Și Eh, din punct de vedere al drepturilor omului. Pe de o parte, avem impresia de uh, lipsă de orice speranță pe partea palestiniană. Sunt multe evoluții noi care au avut loc în această regiune. și întreaga situație legată de securitatea din regiune este afectată. Și mai este și acest sentiment de, de imposibilitate de a acționa, de a face ceva. Și ne-a rugat partea israeliană ca și aici, în Parlament, poate să prezentăm situația. Multele discuții pe care le-am discutat, le-am avut cu reprezentanții guvernelor, cu reprezentanții ONG-urilor, uh, au fost foarte deschise. Toate au fost caracterizate de o mare deschidere, de spirit critic și nu am primit răspunsuri evazive. Din punctul meu de vedere, acest lucru este foarte pozitiv și este o bună premiză pentru o cooperare bună de viitor. Am vorbit despre situația din Gaza și am putut discuta și cu domnul Schondorf, procuror general, care ne-a explicat care sunt condițiile în care abordează Israelul uh, ICC. Din partea Israelului am simțit anumite tensiuni apropo de lista arabă și din acest punct de vedere nu, nu am căpătat toate explicațiile. Ar fi fost bine dacă la discuțiile legate de acest punct ar fi participat și cineva din Knesset. Foarte importantă a fost discuția legată de uh, partea de colonie din Gaza. E adevărat că această politică legată de colonizare ar rezolva multe probleme. Dar este foarte greu să se realizeze un stat palestinian în această zonă, pentru că țara ar începe să semene cu un Schweizer. Și aceste tensiuni politici, politice, bineînțeles că reprezintă un potențial foarte mare de agresivitate. Și bineînțeles că este nevoie ca cei care se așează în colonii să poată avea acces la resurse precum apă potabilă și altele. Am încercat uh, să încercat în Israel să se limiteze oarecum influența ONG-urilor astfel încât să fie limitate și ajutoarele externe. Știm că și Uniunea Europeană pune la dispoziție unele moduri de finanțare pentru unele grupuri. Așadar, ar trebui să se țină cont și de aceste aspecte în activitatea noastră de observare de acum încolo. Sunt convins că am putea să câștigăm, să facem ceva pași înainte, deși nu mai, sunt, nu mai este mult timp rămas pentru negocieri, am putut observa că mulți palestinieni uh, se orientează către idei radicale islamiste, văzând că nu au altă soluție și că nu li se rezolvă problemele. Sunt multe detalii pe care o să le găsiți în raport și vreau să vă spun că am dat și un comunicat uh, uh, în care am rezumat cele mai importante puncte. Și aș da în timp și colegilor mei să mai adauge ceva dacă doresc. Mulțumesc. Doamna uh, Drovol este alături de noi și am să-i dau și ei cuvântul pentru a ne vorbi despre această misiune. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ați uh, aflat deja uh, despre această misiune din prezentarea ampla colegului meu. Ați mm, văzut uh, un rezumat foarte bun. Eu cred că misiunea aceasta nu a fost simplă. Asta, în primul rând, n-a fost ușoară. Și faptul că se vede lipsa de speranță și impresia că nu poți să faci nimic, asta poate bine că și eu am simțit aceleași lucruri. Pentru că și când vorbești cu tinerii, ă, este o neîncredere foarte mare de ambele părți în Israel. Și atunci când îi întrebi cu cine ar putea să comunice din cealaltă parte, din cealaltă tabără, uh, răspunsul este că nu, nu se așteaptă nimeni să reușească să construiască ceva stabil de viitor în țara aceasta. În general, după părerea mea, am putut să ne facem o impresie foarte, foarte exactă. Sunt informații care ne-au fost prezentate foarte bine de ambele părți, dar pentru că sunt foarte multe puncte pe care le-am abordat, normal ar trebui să ne ocupăm de anumite teme specifice în alte documente, în alte lucrări pe viitor. Pentru că, uh, indiferent de preferințele grup, politice, trebuie să stabilim un lucru. Nu este o misiune de fact-finding Eh, adică nu trebuie să rămânem la suprafață, eh, să rămânem superficiali, ci trebuie să eh, avem o argumentație în spate, în baza căreia să tragem niște concluzii. În al doilea rând, avem această problemă a refugiaților în Europa, care au ajuns până în inima Europei și dacă te afli în Israel, o să constați că situația geopolitică este cu totul alta. Uh, palestinienii sunt lipsiți de speranță, așa cum spunea copilul, uh, colegul meu, dar pe de altă parte israelienii consideră că siguranța lor, securitatea este uh, amenințată din toate părțile. Deci ai cu totul și cu totul altă impresie, altă percepție atunci când te afli acolo pe teren decât dacă stai aici în sala aceasta. în toate dezbaterile noastre despre refugiați, de conflicte și așa mai departe, trebuie să mergem la fața locului și să dăm o mână de ajutor, pentru că acolo, de fapt, poți să găsești soluțiile. E adevărat că programul de lucru este foarte plin, dar este necesar să mergem pe teren și să lucrăm în, și în această regiune. Am înțeles foarte bine și a fost uh, foarte bună această misiune. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Acum uh, am să Am să dau cuvântul doamnei Orken. Da, pentru că eu am citit uh, comunicatul de presă în iulie, imediat după misiune și uh, m-a surprins următorul lucru. Nu s-a uh, menționat uh, ocupația, niciun cuvânt nu s-a spus despre ocupație și despre necesitatea de a ridica această stare de ocupație, ca și cum cele două tabere s-ar fi aflat pe picior de egalitate. Mulțumesc! Da, am încercat să explic când am discutat cu verzii Uh, am vorbit despre această chestiune cu ambele tabere, dar nu am aprofundat problema. Și dacă dumneavoastră ați fost acolo în numele verzilor și aveți o altă părere, nu e neapărat uh, obligatoriu să fiu de aceeași părere cu dumneavoastră și să merg pe aceeași linie. Domnul Weidenholzer, suntem o delegație a subcomisiei și misiunea noastră nu a constat în preluarea activităților AFET. Pur și simplu am vizitat ambele părți și am discutat anumite puncte care reprezintă chestiuni politice centrale, de tip general. Dar cam asta a făcut misiunea noastră, nu a avut alt obiectiv. Îmi pare rău. Ich möchte ein Kompliment machen an das Vreau să îmi exprim un compliment pentru cele spuse de colegii mei. E adevărat că uh, cele două tabere resimt uh, emoții diferite. Unii sunt lipsiți de speranță, ceilalți sunt lipsiți de perspectiva unei siguranțe reale. Ce-i de făcut? Dacă s-ar da fâșia Gaza palestinienilor, că nu mai sunt evrei acolo, care ar fi soluțiile? Se pot oferi soluții, dar dacă palestinienii distrug fiecare soluție pe care le ofer, nici asta nu rezolvă problema. și de aceea s-a ridicat zidul și gardul care există în ziua de azi. Israelenii sunt uh, permanent sub amenințarea de a fi împinși în Marea Mediterană. Sunt 2,6 miliarde de euro care au fost investiți în fâșia Gaza din Arabia Saudită s-au dat mai mult de 140 de milioane pentru că se consideră că palestinienii sunt arabi. Acum, dacă începem să vorbim despre ocupație, cam asta e situația. Dar complimentele mele uh, raportorilor au, au făcut o treabă excelentă foarte succint. Eu nu reprezint poziția verzilor, eu reprezint poziția Parlamentului și Comisiei acesteia și am uh, menționat acest lucru în rapoarte. S-a vorbit clar despre ocupație și ONU vorbește despre ocupație. Acum uh, am să-i dau cuvântul domnului Boșac, directorul un UNRWA, uh, Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiați Palestinieni din Orientul Apropiat, din Gaza. Îl avem în, uh, în directă comunicare cu noi prin videoconferință. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Este o, păre, o plăcere să pot să vă prezint unele dintre chestiunile cheie legate de ultimele evoluții, cele mai recente evoluții. Am preluat uh, funcția aceasta recent, cam acum 10 zile. Am uh, utilizat timpul disponibil să fac vizite în fâșia Gaza și am văzut nu doar uh, distrugerea de acolo. Am văzut și eforturile foarte mari ale populației locale de a curăța zona și de a reconstrui. Sperăm să vedem foarte curând uh, o, o reconstrucție a caselor care au fost distruse. Au uh, fost puse la dispoziție anumite fonduri pentru reconstrucție, e nevoie însă de mult mai mulți bani. Majoritatea banilor vin din statele arabe și acesta este un punct important în, în percepția populației. Sunt chestiuni care sunt strâns legate de drepturile omului și care privesc situația populației. Sunt, într-adevăr, și vedem disperare, vedem uh, uh, că oamenii se întreabă unde, încotro să o ia. Am vizitat și unele școli și am fost foarte impresionat să văd uh, că oamenii continuă să zâmbească, copiii continuă să dorească să învețe și să-și dorească să dispară violența. Eu cred că poate că acesta este cel mai promițător mod de a aborda dezbaterea uh, despre care ar putea fi realitatea în Gaza și pentru palestinieni. În același timp, vedem declarația legată de acțiunile umanitare. Principala îngrijorare a populației în acest moment se leagă de blocada care continuă, de uh, dificultățile din viața de zi cu zi și avem și problema de la granița cu Egiptul și problema tunelelor din acea zonă. Mai este și dezbaterea legată de problemele de securitate. Este foarte clar că percepția este că nu există siguranță. Am văzut demonstrațiile din zona Gaza care se axează mult mai mult pe Uh, realitate, pe nevoile de zi cu zi și ele se leagă strâns de uh, lipsa de electricitate, de lipsa uh, accesului la apă de calitate. Apa este tot mai poluată. Acestea sunt problemele problema ocupării forței de muncă și din acest punct de vedere putem să ne gândim la posibilitatea de a merge la pescuit uh, în limita de 6-7 mile care a fost stabilită. Acestea sunt însă problemele de zi cu zi cu, pe care ni le semnalează populația. Și cred că ar fi relevant în discuție, în contextul în ceea ce, că, a ceea ce facem noi împreună cu UE. Am văzut de multe ori că îngrijorările oamenilor devin subiect de dezbatere politică. Diversele eh, misile care au fost lansate din Gaza au fost uh, abordate în modul obișnuit. E important însă ca să încercăm să ne concentrăm pe problemele oamenilor, pe problemele ce țin de nevoile umanitare. Perspectivele în acest moment și avem și noi aceleași îngrijorări la care mă refeream mai devreme. Consecința acestei situații este că pe teren, la fața locului, în comunitatea respectivă, există riscul de radicalizare, de o radicalizare și mai mare. și toate aspectele legate de uh, călăuzele ilegale, de tot acest sistem de tuneluri, de contrabandă, uh, trebuie abordate din discuțiile pe care le-am purtat în ultimele zile. Înțeleg că toată lumea consideră că UNRWA este un pilon de stabilitate, te poate oferi servicii și mulți mi-au spus că un număr mare de refugiați uh, au uh, fost uh, uh, s-au născut, au fost vaccinați, au fost îngrijiți în clinicile UNRWA. Suntem de, de departe unul dintre cei mai mari angajatori din zona Gaza. Este foarte important ca mesaj către comunitatea palestiniană să continuăm aceste servicii, să continuăm uh, să oferim servicii din punct de vedere umanitar, dar și din punct de vedere al dezvoltării și drepturilor omului. În mod clar, trebuie să transmitem acest mesaj populației că suntem acolo și vom continua uh, să furnizăm astfel de servicii. Asta înseamnă că și în eforturile de reconstrucție. Am văzut uh, o serie de state arabe, Arabia Saudită, uh, Qatar, Emiratele Arabe Unite, uh, că se implică în reconstrucție avem sprijin și din partea guvernului german, sprijin pe care îl apreciem foarte mult, dar am vrea, în cadrul angajamentelor de la Cairo pe care le-am făcut, să vedem că există un sprijin mai puternic pentru eforturile de reconstrucție pe care le face UR, UNRVA împreună cu populația și cu comunitățile locale. Noi ne axăm în primul rând pe refugiați, dar este și populația care nu este refugiată, 1,2-1,3 uh, milioane de oameni care se află în această zonă. Mai sunt și alte subiecte despre care am vorbit. Kate, I do uh, know that we have and we have been looking at that. Am examinat și această chestiune pentru a ne asigura că în contextul utilizării școlilor rolul uh, nostru începește neutralitatea în ce privește nevoia de a ne asigura că educația se desfășoară într-un mod neutru, asta rămâne o, rămâne o prioritate principală pentru noi și în contextul tuturor ședințelor am văzut că sunt tineri foarte hotărâți, în special o tânără foarte hotărâtă, poate băieții mai puțin, dar o tânără și tineri foarte hotărâți care ar vrea să vadă că lucrurile se dezvoltă într-un mod pașnic, care ar vrea să studieze și să își găsească locuri de muncă, exact la fel cum se întâmplă cu mulți alți tineri. În ce privește problemele de protecție a copilului, am văzut diferite rapoarte. Uh, rămânem uh, preocupați de consecințele conflictului și în special uh, situația celor 500 de copii care au fost uh, uciși în astfel de situații. Discutăm ce fel de mijloace putem uh, implementa în cazul unor situații de criză din perspectiva pregătirii pentru urgențe. Și odată ce am spus asta, dați-mi voie să închei spunându-vă că Mesajul pe care l-am de la populație este că ceea ce doresc ei ca noi să facem este să continuăm activitățile noastre principale, educație, servicii de sănătate și faptul de a fi un pilon de stabilitate într-o mare de turbulențe și de asemenea de a, o, o concentrare pe oferirea de surse pentru angajare, de a le da posibilitatea să privească un pic în viitor, ar vrea să vadă mai puțină concentrare pe dezvoltare dintr-o perspectivă mai umanitară, pentru că insistă ei, ca mulți alți oameni din aceste țări, că ceea ce vor este să poată să aibă o viață demnă, să fie mândri de ce fac și să trăiască într-un mod care să le permită să-și susțină familiile. Mulțumesc foarte mult, sunt nerăbdător să avem uh, întrebări și o dezbatere. Cum spuneam, mi-am preluat funcția de doar 10 zile și sper că vom avea și alte oportunități de a interacționa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum uh, mă întorc spre reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Rocco Polin de la Descul Palestina și Nico Cristoforo de la uh, Descul Israel, dacă am fost bine informat. Da, sunt împreună cu colegul Nico de la Descul Israel și cu colega Petra de la Descul pentru procesul de pace. Voi fi succint, am fost aici doar pentru a asculta raportul nostru, vom citi și raportul scris. Vă mulțumim pentru vizită este foarte important că Parlamentul împreună cu Comisia și Serviciul de Acțiune Externă uh, reușesc să-și exprime preocupările atât față de partenerii palestinieni cât și față de cei israelieni. Sigur, vreau de asemenea să mulțumesc cumva pentru uh, munca neprețuită pe care o fac în toate domeniile, dar mai ales în Gaza. Începește problema finanțării. Vreau doar să informez pe membrii că Uniunea Europeană acum a livrat 70% din angajamentele luate la Cairo. Sigur, cea mai mult e vorba de proiectele de dezvoltare în domeniul energiei, în special, care acum în Gaza e absolut crucială. Dar, de asemenea, încercăm să mobilizăm uh, fonduri suplimentare pentru uh, UNVA Uh, peste contribuția deja existentă și sperăm să avem vești bune în săptămâna următoare. În rest, nu mai am multe de spus, cred că mă voi opri aici uh, mulțumindu-vă încă o dată pentru vizită și pentru toate celelalte acțiuni și sigur pentru orice activitate de follow-up, sigur noi vom fi disponibili și vom fi dorniți să contribuim. Așadar, reprezentantul descului Israel, Nico Cristoforu. Nu am nimic de adăugat. Excelent, spune președintele. Avem și reprezentantul ambasadei Israelului aici, pe care îl salut. Nu știu dacă dorește să intervină. Dacă nu, Richard Howard, cred că aveți de pus o întrebare. Mulțumesc că aș vrea să mă adresez șefului unvar din uh, Gaza, mă auziți? Da, vă aud. Voi fi succint pentru că sunt sigur că timpul este prețios, dar e un privilegiu să avem uh, ocazia de a vorbi cu noastră în numele Parlamentului European. Cred că am întâlnit cel puțin doi dintre predecesorii dumneavoastră. Aveți un rol extrem de important uh, pentru întregul Orient Mijlociu și pentru oamenii din Gaza. În primul rând vreau să spun în numele Parlamentului European că susținem decizia Comisiei Europene de a oferi finanțare suplimentară uh, pentru că știm că este nevoie disperată de acești bani pentru a păstra uh, deschise școlile. Nu ne interesează un credit politic pentru Uniunea Europeană. Susținem, suntem mândri să susținem operațiunea Națiunilor Unite și vrem să știți că suntem partenerii dumneavoastră hotărâți în livrarea acestui ajutor. Vreau de asemenea să subliniez faptul că sunteți neutru politic și că susțineți toate eforturile către rezolvarea conflictelor, deci sunt foarte emoționat de faptul că noastră în toate școlile din Gaza predați lecții despre Holocaust, insistați asupra acest lucru. Cred că e un lucru fantastic și foarte important, dar la fel și predecesorii noastre au încercat să identifice suferințele umanitare în Gaza și vă cer să aduceți în atenția lumii ceea ce noastră și colegii noastre vedeți aici, pentru că este foarte dificil pentru noi să știm ce se întâmplă și, de asemenea, e foarte greu să încercăm să uh, găsim uh, o soluție la problemele din Orientul Mijlociu. Sunt președinte Uh, al uh, Comisiei cu Orientul Mijlociu și Africa. Sper că atunci când veniți în Europa nu ne veți ocoli, veți veni să ne întâlnim și ne veți considera un partener și vreau să spun că legea, legislația internațională în domeniul umanitar este absolut crucială. Nu putem să încercăm să o diluăm în ce, uh, cum s-a întâmplat în legătură cu unele crime de război din Gaza în trecut sau în legătură cu accesul uh, serviciilor umanitare sau cu aceste discuții foarte interesante privind un coridor umanitar posibil între Cipru și Gaza. Acestea sunt lucruri care trebuie examinate cu atenție și legea, legislația internațională în domeniul umanitar trebuie respectată. Deci e important pentru noi toți, nu doar pentru mine și vă doresc noastră și tuturor colegilor mult succes în activitate. Domnul Gherighi a cerut de asemenea cuvântul. Äh, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Am multe întrebări, dar vreau să încep cu una. Sunt 12 până la 13.000 de palestinieni uh, angajați Uh, și de aceea se pune puțin uh, sub semnul întrebării neutralitatea, dar uh, o mare parte din cei 2,6 miliarde de euro din partea UE a fost folosită în sprijinul Gaza. Mă întreb în interesul cui uh, se acordă sprijinul din partea statelor arabe. Sinon, je lui pas... Mai sunt alte întrebări pentru domnul Șac, dacă nu îi dau cuvântul ca să răspundă pe scurt la întrebările puse de colegii noștri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și aș spune mulțumesc pentru Uh, cuvintele de bun venit. Într-adevăr, uh, mă bucură să fiu prezent la o discuție viitoare și să intrăm în mai multe detalii uh, în discuția cu această comisie. În ce privește problema susținerii din partea țărilor arabe, este în mod clar o problemă care ne face să examinăm uh, susținerea mai largă și dați-mi voi să spun cu, din ce știu eu acum cel puțin, că mesajul începește efortul de reconstrucție, mesajul pe care îl primim este că ne confruntăm cu o situație în care țările arabe sunt uh, mult mai avansate din acest punct de vedere, în sensul că uh, dau cele mai mari sume de bani și ei încep să spună, aceste țări arabe încep să spună că ar vrea să vadă că implementarea și susținerea financiară vin și din celelalte părți care, au, care sunt implicate în procesul din regiune și pentru moment deocamdată nu avem decât contribuția germană care susține acest efort. Asta pune o oarecare problemă în posibilitățile noastre de a interveni și de a-i uh, orienta, să zicem așa, pe partenerii noștri în direcția acestor eforturi. Pe de altă parte, de asemenea, apreciez comentariul legat de importanța cauzelor noastre umanitare și implicarea noastră uh, cu studenții în principal pentru a promova mesaje de reconciliere, mesaje legate de drepturile omului la nivel general și ca legătură cu asta pot să subliniez încă o dată uh, că în ochii copiilor cu care mă întâlnesc văd un interes, o dorință de a învăța, de a trăi, de a, de a munci. Și cred că unul dintre principalele noastre roluri este ca prin aceste eforturi legate de dezvoltarea umană să îi împingem cât mai departe posibil de o situație în care ar fi atras spre radicalizare. Uh, am văzut destule astfel de cazuri uh, și cele mai recente atacuri cu rachete dovedesc că există această abordare. Concentrarea noastră rămâne cea pe care am descris-o pe aceste aspecte de dezvoltare umană și m-am bucurat să cunosc atâția tineri copii foarte hotărâți să învețe și să meargă la școală într-un mediu foarte dificil. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Șac, pentru intervenții. Acum, pentru a încheia această dezbatere, nu știu dacă domnul Weiderhorzer vrea să adauge ceva. Așa cum am spus, el a fost uh, liderul acestei delegații. Dacă nu, mulțumesc tuturor. Vom trece la punctul 5 din ordinea de zi. Prezentarea rezultatelor misiunii Comisiei DROA în Ucraina. A existat o delegație prezidată de colegul nostru Richard Howitt. El uh, a fost în Ucraina de pe 21 pe 24 iulie. Obiectivul a fost de a înțelege mai bine situația drepturilor omului, inclusiv provocările Uh, cu care se confruntă persoanele deplasate în interiorul Ucrainei, deci refugiații interni. Sigur, uh, starea, uh, situația conflictului cauzat de anexarea ilegală a Crimei și de reformele legislative ale guvernului. În a doua parte a misiunii, deputații s-au întâlnit cu colegii din Comisia AFET și au reușit să abordeze aceste chestiuni la ședințe de la nivel înalt. Raportul de misiune va fi distribuit deputaților. Aș vrea să menționez că alături de noi se află și președintele delegației pe cu Ucraina, Andrei Plenkovici. Și acum vreau să-i dau cuvântul lui Richard Howitt, președintele delegației uh, care a mers în Ucraina. Richard, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. E adevărat că e o zonă de conflict în care drepturile omului, din păcate, sunt încălcate. Și e foarte greu pentru comisia noastră, subcomisia noastră, să clarifice situația, însă vom încerca să facem acest lucru. E vorba de o delegație compusă din cinci membri ai subcomisiei noastre care au mers în Ucraina și care uh, pe parcurs s-au întâlnit și cu reprezentanții unei alte comisii parlamentare. Domnul Timesmacher, pe care l-am văzut pe aici undeva în sală, din partea grupului ECR, domnul Miscreviciubăs, partea ALDE, domnul Plenković, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, care a condus delegația și care a reprezentat grupul PPE. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat. Și iată că avem ocazia acum să mulțumim și secretariatului, care ne-a ajutat foarte mult. Contribuția lor a fost extrem de utilă și uh, secretariatelor grupurilor politice care ne-au ajutat de asemenea în organizarea acestei misiuni. Am încercat să analizăm diferite chestiuni legate de libertatea de circulație și de situația persoanelor strămutate în Ucraina, situație care a rezultat ca urmare a conflictului. Și aș vrea să clarific încă de la bun început că atât în acest raport cât și în comentariile mele de astăzi nu vom Uh, aborda acest aspect din punct de vedere politic, această criză din punct de vedere politic. Noi am încercat să punem accentul pe chestiunile legate de drepturile omului. Uh, pentru a vedea cum anume, spre exemplu, guvernul din Ucraina uh, face față acestei situații. Cum, le, cum examinează aceste drepturi, cum anume le asigură și să vedem dacă aceste drepturi sunt respectate pe durata, pe, în această perioadă de criză. E vorba de o, un milion de persoane care au fost strămutate în intern și care au trebuit să plece din Crimea. Și există îngrijorări majore în ceea ce privește accesul la aceste regiuni, din punct de vedere umanitar, libertatea de circulație, în așa fel încât familiile să poată fi reîntregite, înregistrarea acestor persoane, uh, ca și uh, cu statutul de refugiați, pentru a vedea dacă aceste persoane uh, pot fi într-adevăr înregistrate în așa fel încât să aibă acces la uh, sprijin. În orice caz, reiese foarte clar că există îngrijorări din punct de vedere al securității, al siguranței. Există diferite uh, atacuri de tip terorist în intern și au existat de asemenea și îngrijorări exprimate în ceea ce vrește restricționarea uh, dreptului acesta la liberă circulație pentru că există anumite zone care sunt minate, terenuri în care există mine. De asemenea, a existat și cazuri în care s-a refuzat accesul pentru ajutor umanitar vis-a-vis -vis de anumite agenții uh, umanitare. Deci aceste agenții nu au putut avea acces la anumite uh, teritorii. Am avut discuții constructive cu partenerii ucraineni, încercând să găsim o rezolvare a situației și o îmbunătățire a uh, felului în care există un întreg sistem de uh, primire de mită uh, pentru a avea acces la anumite teritorii. Aș dori să spun de asemenea că ne-am întâlnit cu reprezentanții ai Crimeei și aceștia așteaptă din partea noastră, din partea Parlamentului, o atenție sporită față de Crimea în ceea ce privește atât libertatea de circulație cât și celelalte libertăți. Pentru că nu e doar un teritoriu care aparține rebelilor, ci reprezintă o parte integrantă a teritoriului ucrainean. Apoi, am înregistrat progrese în momentul în care am reușit să discutăm cu colegii la nivel local în Ucraina în ceea ce privește o eventuală instaurare a unei curs penale internaționale pentru a analiza felul în care acest conflict ar putea fi rezolvat. Dar ratificarea unei astfel de decizii a fost foarte uh, lentă și pot să spun că s-au angajat să facă progrese în acest sens și să sperăm că vom reuși noi ca și Parlament să menținem presiunea în, uh, în acest sens. Apoi, accesul, mișcarea Maidan. A existat o anchetă, o solicitare din partea Comisiei pentru a vedea felul în care anumite persoane au fost puse sub urmărire și aduse în fața justiției în această mișcare Maidan. Și în acest sens au înregistrat progrese. Apoi, am abordat și chestiunea schimbului de prizonieri. Poate nu e neapărat uh, sintagma cea mai potrivită, pentru că mulți oameni au fost de fapt răpiți, dar au fost răpiți și deținuți în secret. Acum uh, se pare că, de fapt, Crucea Roșie Internațională a reușit să aibă acces la aceste persoane și a reușit să negocieze o eliberare a acestor, uh, acestor prizonieri, dar este foarte important să amintim faptul că acele persoane au fost răpite și deținute în mod ilegal și cu siguranță supuse unor, uh, unor situații de detenție extrem de dificile. E foarte greu să știi exact cine anume a fost răpit, cine anume este deținut și uh, trebuie să susținem eforturile Crucii Roșii Internaționale în acest sens. De asemenea, în raport vorbim despre transparență și despre uh, eforturile făcute de către uh, Ucraina pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu. Noi am fost impresionați de aceste eforturi pentru că au existat probleme foarte mari în materie de corupție în trecut și se pare că guvernul a reușit și a încercat să, le, să rezolve aceste dificultăți. Lucru esențial de altfel. Și am abordat um, uh, uh, extreme right-wing element. Și anumite discuții în ceea ce privește milițiile de extremă dreapta. Există astfel de mișcări extrem de radicale. Uh, guvernul ucrainean are intenția să dezarmeze aceste grupuri uh, radicale în așa fel încât să regăsească o situație de stabilitate și de siguranță. Și încă două puncte finale. Mai întâi, dialogul. Dialogul Uh, care a fost foarte extins, pentru că în aceeași săptămână au existat două misiuni din partea Parlamentului European care au mers în uh, Ucraina, deci e clar că am organizat un adevărat dialog împreună cu reprezentanții guvernului și am reușit să ne exprimăm toate îngrijorările în mod corect și în mod foarte clar și răspicat. Am avut discuții în ceea ce vrește anumite uh, drepturi ale omului. Poate că nu e neapărat subiectul cel mai uh, arzător în momentul de față, dar uh, am vrut să abordăm acest lucru împreună cu omologii noștri din Ucraina și am exprimat dorința noastră de a vedea că în Ucraina se construiește democrație, că există stabilitate, se regăsește stabilitatea și că se fac eforturi în acest sens. Și în final, e clar că toată lumea în Parlamentul nostru vorbește în momentul de față mai degrabă de refugiați. Uh, refugiații care vin din uh, Siria. Dintr-o dată e vorba de o criză politică majoră și uh, e clar că trebuie să reacționăm. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm nici crizele precedente care încă nu s-au încheiat. Trebuie să putem discuta și despre ele în același timp. Noi tocmai ne-am întors din Ucraina și am venit cu îngrijorări, pentru că oamenii de acolo, viețile lor sunt tot atât de importante uh, și că au nevoie de asemenea de sprijin, pentru că e o situație de criză Știm că există grupuri înarmate, grupuri rebele în estul Ucrainei și am văzut, am, am avut, uh, am putut consulta diferite rapoarte în ceea ce privește situația refugiaților, care nu au niciun fel de perspectivă durabilă pe termen lung. Și, sincer, guvernul de acolo a fost pur și simplu depășit de amploarea problemei, de um, uh, um, populația care a trebuit să fie strămutată și clar că au anumite obligații, anumite îndatoriri față de acele persoane care sunt extrem de vulnerabile. Deci, nu trebuie să ne lăsăm orbiți de crizele de astăzi, ci trebuie să vedem că în continuare există o situație de criză în Ucraina și cred eu că misiunea noastră a avut un rol pozitiv de jucat în depunerea unor eforturi pozitive în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule Howitt și acum domnul Blancovici. Mulțumesc foarte mult, doamna Valenciano. Am să mă exprim în limba croată pentru că există interpretare, așa că am să profit de această ocazie. Mai întâi, Am apreciat foarte mult posibilitatea de a participa la această delegație comună uh, între subcomisia DROA și uh, Comisia AFET în calitatea mea de președinte a Comisiei Parlamentare Mixte. Nu era pentru prima dată Cred că este foarte important pentru membrii subcomisiei noastre să își dea seama că există o diversitate de subiecte, uh, subiecte ce au fost abordate cu ocazia acestei uh, deplasări. Uh, Comisia Sede, Comisia Buget, Comisia Jurii, de asemenea, va merge în vizită în Ucraina, INTA, de asemenea. Deci, iată, un număr foarte mare de delegații care s-au deplasat uh, în Ucraina. Și trebuie să vă spun că noi cu toții menținem un nivel înalt de prioritate pentru Ucraina în lucrările Parlamentului nostru. Și aș dori să mă refer la ultima frază pronunțată de colegul nostru, domnul Howitt, care se referea, făcea aluzie la criza actuală și anume criza refugiaților și a migranților care continuă să ia amploare și e clar că e o criză care a afectat Croația în ultima vreme, pentru că mii și mii de persoane au sosit uh, din Serbia înspre Croația. Criza aceasta migratorie la frontierele noastre, pe teritoriul nostru al Uniunii Europene, este mai complexă decât apare la prima vedere. Din experiența mea, din experiența și din discuțiile, contactele pe care le-am avut până în prezent cu colegii, uh, aș spune că Ucraina este angajată înspre apărarea drepturilor omului și așteaptă din, Parlament, din partea Parlamentului European un sprijin, o monitorizare atentă a încălcărilor drepturilor omului care în continuare există în estul Ucrainei, Donbass și teritoriul uh, ilegal uh, anexat. Și uh, săptămâna trecută, împreună cu doamna Valenciano, în momentul în care am hotărât împreună că ar trebui să avem o adevărată sinergie între subcomisia noastră și delegația până la finalul anului, în așa fel încât să putem organiza o audiere tocmai în jurul acestei chestiuni, și anume drepturile omului. Uh, și încălcarea acestora, tocmai pentru a evita o situație în care am pierde din vedere aceste subiecte absolut cruciale în cadrul Parlamentului European. Ceea ce este important este că în Ucraina se pregătesc alegeri locale și cu ocazia ședinței noastre din iulie am transmis un mesaj foarte clar. Am uh, lansat un apel în așa fel încât votul să fie accesibil tuturor persoanelor care au trebuit să fie strămutate să se ia dispozițiile necesare în așa fel încât în organizarea birourilor de vot, a secțiilor de votare, aceste persoane să poată să voteze. Chiar dacă acestea sunt departe de casa lor de baștină, uh, pentru că dacă nu, atunci ne-am aflat într-o situație de absolut vid electoral, vid juridic și uh, autoritățile pe aceste teritorii anexate uh, n-ar trebui să se găsească într-o situație în care organizează niște alegeri în afara unui cadru juridic clar în Ucraina. Nu uitați, noi, în calitate de Parlament European, am luat decizia să trimitem observatori uh, la aceste alegeri locale și nu vom putea face acest lucru în cazul în care am ajunge într-o astfel de situație. Și nu vom fi nici în măsură să recunoaștem rezultatele acestor alegeri dacă uh, nu se vor respecta acordurile de la Minsk și dacă nu va exista o rezolvare pașnică a acestei situații. Vreau să vă amintesc că împreună cu colegii sunt gata să asigur o monitorizare uh, a acestui tip de delegații de misiuni. E clar că acestea sunt extrem de utile și uh, președintele și prim-ministrul Ucrainei ne-au asigurat de acest lucru împreună cu mediatorul, împreună cu colegii de la subcomisia DROA. Mă bucur de faptul că uh, am reușit să abordăm această situație a drepturilor omului, că am fost prezenți, am constatat uh, uh, care este situația în taberele de refugiați și țin să felicit toți colegii care s-au ocupat de acest subiect, uh, toate instanțele care se ocupă de uh, ajutor umanitar, domnul comisar Nadis, de asemenea, este, a avut o acțiune foarte uh, pregnantă în domeniu și vom încerca cu toții să um, facem în așa fel încât să avem o acțiune coerentă la nivel de Uniunea Europeană, în cooperare cu ONG-urile la fața locului, în cooperare cu Națiunile Unite. E foarte important să ne unim eforturile, pentru că știți că e foarte greu să vii cu soluțiile post potrivite pentru acele persoane care uh, suferă la fața locului, copii, persoane în vârstă și așa mai departe. Uh, drepturile copiilor uh, în Ucraina, de asemenea, va face obiectul unor, uh, unor discuții, unei dezbateri prevăzute chiar mâine, dacă nu mă înșel. Așa că mă bucur din suflet că am reușit să organizăm aceste vizite care au venit la momentul potrivit și noi trebuie să continuăm discuțiile cu partenerul nostru ucrainean, nu numai sub forma aceasta a unor vizite, uh, ci să vedem cum anume putem extinde această colaborare. Mulțumesc! Señor Plenković, ya sabe que... Domnul Plenković, știți că putem să continuăm să colaborăm împreună cu subcomisia noastră, împreună cu uh, delegația pe care conduceți dumneavoastră, în așa fel încât să putem să avem acțiune uh, amplă în ceea ce privește drepturile omului. Dank u, eh, mevrouw de voorzitter. Ik zal eh, Nederlands... Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în neerlandeză. Și vreau să mulțumesc în primul rând domnului Howitt pentru prezidarea excelentă a delegației. Cred că toți colegii care au fost în Ucraina sunt de acord cu mine. Și cred că am cooperat foarte bine, a fost o misiune de succes. Delegația a fost foarte bine constituită și am discutat îndelung, am fost, uh, au fost discuții sincere, deschise, foarte utile de altfel. La sfârșitul săptămânii trecute ne-am întâlnit cu Comisia pentru Cooperarea cu Parlamentul și Am discutat cu colegii din Rada, uh, analizând, de exemplu, chestiunea libertății de circulație. Am identificat o problemă în Ucraina în acest sens. O serie de persoane au fost împiedicate să-și viziteze prietenii sau rudele dincolo de ceea ce se poate numi linia de contact. A doua problemă, corupția. Recent a intrat în vigoare înregistrarea electronică și se pare că funcționează foarte bine sistemul. Dar dacă te uiți online, o să vezi că este un sistem de înregistrare destul de accesibil utilizatorului. E ușor de folosit. Și dacă te înregistrezi, poți să uh, traversezi linia de contact. Deci este o îmbunătățire a situației. Ministrul pentru afaceri externe pe care l-am întâlnit la Kiev a făcut uh, o serie de eforturi pentru a face acest sistem operativ uh, pentru a se putea trece de linia de demarcație. Este un punct, există și un punct de serviciu, de ajutorare umanitară și de asistență pentru persoanele care îi se adresează. Uh, Poți merge acolo să îți uh, rezolvi probleme legate de uh, cazare, oameni care au probleme cu pensiile se duc acolo, oameni care cer alimente, și uh, acest centru uh, răspunde la nevoile a cam 5.000 de persoane pe zi, făcând posibil, uh, posibilă o rețea de contacte extinsă, astfel încât oamenii care au nevoie de informații și de ajutor să primească ceea ce caută. Sigur că nu suntem siguri 100% despre cum stau lucrurile în partea ocupată. Am primit rapoarte de la diverse organizații în acest sens, de la organizațiile care activează acolo și trebuie să vă spun că rapoartele acestea sunt foarte îngrijorătoare, se pare că se încalcă drepturile omului un uh, jurnalist olandez care a fost în Rusia timp de 8 ani de zile a fost uh, trimis aici și uh, poziția sa este că se încalcă în mod flagrant drepturile omului în această regiune și ar spune chiar că nu există un stat de drept. Uh, sunt probleme legate de aprovizionarea cu alimente, cu medicamente, nu există acces uh, la aceste lucruri și există motive serioase de îngrijorare. Și ieri chiar am primit un mail de la înaltul comisar uh, pentru minorități Uh, și unele autorități din OSCE care ne spun în sute de pagini ce se întâmplă în Ucraina, lucruri care ne îngrijorează foarte tare. Situația nu numai că este foarte rea, dar se deteriorează chiar sub ochii noștri. Deci trebuie să ne păstrăm vigilența, trebuie să continuăm să fim atenți la această regiune pentru că situația poate să aibă un impact asupra guvernului ucrainian și trebuie să facem tot posibilul să le ajutăm, pentru că guvernul ucrainian dă dovadă de bună credință. Trebuie pus agresorul sub presiune în situația aceasta. Și nu trebuie să uităm uh, de situația problematică a populației ucrainiene din Crimea sunt probleme legate de libertatea presei, multe din rutele de acces care au rămas deschise pentru că Crimea este independentă, trebuie să existe aceste rute independente, dar de fapt uh, deschise, dar de fapt ele sunt blocate de mai multe zile. Pentru că există îngrijorarea legată de faptul că s-ar încerca o mai bună conștientizare a situației din zonă. Așadar, situația drepturilor omului acolo este foarte problematică și este cuplată cu o situație economică și așa destul de proastă în partea de est a țării se exercită rezistența împotriva regimului și sunt oameni care au nevoie de sprijin, sunt în situații foarte grele, o, cam 160.000 de refugiați trebuie să intre în UE, dar Ucraina se confruntă cu 1,5 milioane de refugiați interni. Este o provocare majoră și cred că am putea să dăm Ucrainei mai mult ajutor, mai multă asistență financiară și practică, pentru că au mare, mare nevoie de aceste lucruri. Ucraina de după Maidan a încercat să uh, reia revoluția, uh, evoluția ca stat european democrat, fondat democratic pe niște valori uh, democratice. Doar că a fost victima agresiunii din partea Rusiei și vedem foarte bine rezultatul. Trebuie să le stăm alături celor din Ucraina, să le acordăm sprijinul pe care îl putem acorda și să ne asigurăm că se respectă drepturile omului. Comisia AFET trebuie să ne ajute și ea să ne menținem atenția îndreptată spre societatea civilă din Ucraina și să facem tot ce se poate face pentru a sprijini societatea civilă care există acolo. Pentru că să știți că ea există și este decisă să facă ceva sunt mulți voluntari care acționează în zonă, aduc alimente, haine. Mai ales că sunt uh, obiecte la care se are greu acces, cum ar fi alimentele am toată admirația pentru acești voluntari și cred că trebuie să-i susținem pe cât putem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Ostervicius. Thank you, Chair, indeed, colleagues. Uh, Mulțumesc, stimați colegi, bună dimineața tuturor. Cred că vizita s-a desfășurat la momentul oportun și apreciez ce spunea, um, apreciez eforturile colegului meu, Richard Howitt, Cred că discuțiile au fost foarte deschise, foarte sincere cu partea ucraineană. Ne-am întâlnit cu uh, domnul Petrovsk la Kiev și eu cred că această misiune a fost uh, o bună, un bun exemplu de cooperare, nu de duplicare a eforturilor. Am făcut uh, o deplasare în partea de est a Ucrainei și și uh, apoi ne-am întâlnit cu colegii de la Kiev mai târziu, în partea a doua a vizitei. E adevărat că situația acolo rămâne foarte complicată. Nu este vorba doar de problema eco- economiei foarte slabe, ci și uh, nivelul de bunăstare economică uh, nivelul pensiilor este sub 60 de euro și salariul mediu în Ucraina este sub 200 de euro. Deci aceasta este, acesta este punctul de pornire în acest moment. Este o situație uh, economică foarte complicată. Și în ciuda acestor uh, aspecte. Am văzut multe eforturi din partea autorităților locale și naționale să stabilizeze situația. În general, eu cred că Ucraina este în construcție, nu în proces de distrugere. Sunt uh, într-un război în plină desfășurare, Uh, sunt soldați care sunt răniți și uh, omorâți pe frontul de est în fiecare zi. Sunt teritorii ocupate care făceau parte înainte din zone uh, cu potențial de dezvoltare industrială în Ucraina. Acum două săptămâni, împreună cu colegii mei, am participat la o conferință dedicată cooperării Ucraina-UE și când am văzut uh, panelurile, uh, am, am, am văzut uh, membrii din guvernul ucrainean cu, cu lumină în ochi, cu o energie care arată că de fapt n-au nimic de pierdut. Și se luptă, au pornit dintr-o situație în care au o mare birocrație, au de luptat cu corupția, uh, Uh, cu influențele ruse, dar toți acești oameni, uh, lideri ai diverselor instituții, cred că aduc cu ei un optimism foarte vizibil și vor ca țara lor, Ucraina, să facă pași înainte. Într-adevăr, fluxul de refugiați uh, este o problemă majoră, are un impact foarte mare asupra părții de est și asupra părții centrale a țării și condițiile în care trăiesc acești refugiați în acest moment sunt foarte precare. Mm, chiar nu știu cum reușesc să supraviețuiască, locuiesc în niște camere aproape goale, am vizitat, să știți, am văzut cu ochii noștri cum stau și totuși oamenii ăștia reușesc să dea semne de optimism. Este incredibil uh, cum, uh, cum pot face față cu uh, acestei situații. În ceea ce privește ONG-urile, care sunt numeroase și bine, bine instituite, se ocupă de integrarea drepturilor omului, am avut multe, multe uh, întâlniri cu ONG-urile, am putut să stăm de vorbă cu reprezentanții lor uh, și în uh, Dnipropetrovsk și la Kiev și am avut acces la informații imparțiale, independente. Am putut să le comparăm pe acestea cu datele oficiale, deci am ascultat ONG-urile, reprezentanților vorbesc deschis despre părțile pozitive și negative ale acestui întreg proces și încearcă să vină cu rapoarte tot mai exacte. Și cred eu că trebuie să sprijinim ONG-urile acestea în activitățile noastre de la Bruxelles și de la Strasburg ca să le încurajăm să își continue munca. Vreau să subliniez faptul că am primit o asistență foarte bună din partea delegației UE, domnului Ian Toblinski, care are o echipă excelentă acolo și ne-a primit la nivel înalt. Și nu pot decât să sper că va crește implicarea UE în următorii ani. Doamna președinte, eu cred că trebuie să continuăm uh, audierile în ceea ce privește drepturile omului din Ucraina și apreciem decizia noastră de a uh, redacta uh, rapoarte și avize privind Ucraina. Este un exemplu foarte bun de implicare din partea noastră și sigur că trebuie să implicăm ONG-urile și o, informațiile foarte valoroase pe care le putem obține de la ele pentru aceste rapoarte. Și, în cele din urmă, având în vedere că situația nu dă semne de îmbunătățire, eu cred că iarna ce va veni o să ducă la și mai mari uh, tensiuni și situația se va înrăutăți. De aceea am lansat uh, un proces caritabil în, uh, aici, în clădirea Parlamentului European, ca să atragem uh, oamenii să doneze diverse obiecte care pot să îi ajute pe ucrainieni. Se desfășoară această campanie începând din uh, începutul octombrie până în decembrie și vă rugăm pe dumneavoastră, deputații, să fiți uh, generoși ca să putem să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Ostrevicius. Mulțumesc foarte mult, domnule Ostrevicius. Dau acum cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă, doamna Ana Corpiciacu. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc stimaților membri care au intervenit. cum s-a spus, dialogul uh, pe drepturile omului între Uniunea Europeană și Ucraina s-a ținut în acea săptămână în care vizita ad hoc a avut loc în Ucraina și am avut uh, chiar uh, șansa de a participa la o mică parte a programului noastră cu unele ONG-uri pe care le-ați întâlnit. Consider că este modul cel mai corect, cum a spus domnule Howard, pentru că ne întărim unii pe ceilalți și întărim concentrarea pe această chestiune importantă a drepturilor omului. Și din partea noastră suntem gata să vă raportăm și să avem o discuție aprofundată privind uh, aceste chestiuni uh, cu altă ocazie. Acum, foarte pe scurt, aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu subiectele care au fost menționate. În ce privește IDP-urile și criza din Est, uh, acordul de încetare a focului în mare uh, uh, se respectă, lucru care are un efect pozitiv asupra persoanelor care locuiesc în apropierea liniei de contact. Totuși, situația umanitară rămâne foarte îngrijorătoare. Cam 5 milioane de oameni sunt afectați de acest conflict. Cum spuneam deja, 1,4-1,5 sunt uh, internally displaced persons, persoane, uh, refugiați interni și uh, numărul s-a dublat, de fapt, din ianuarie anul acesta. Guvernul are o sarcină foarte grea, așadar, să ajute pe acești oameni. Avem un punct dedicat acestei probleme în dialogul uh, pe drepturile omului, similar cu modul în care s-a discutat aici, s-a ridicat aici problema am uh, vorbit de implementarea uh, protocolului de uh, ajutorare a persoanelor deplasate intern. De asemenea, am ridicat problema nevoii unei, unei susțineri puternice din partea statului pentru aceste persoane deplasate. Începește salarii, pensii, asigurări sociale, oportunități de a, de a trăi pur și simplu, precum și respectarea drepturilor de a vota în alegerile care urmează. De asemenea, sunt uh, grupuri speciale în comunitatea uh, persoanelor uh, deplasate. Sunt persoane cu nevoi speciale, persoane cu dizabilități, membri ai comunității romilor și ca să îi ajungi pe acești oameni e nevoie de eforturi suplimentare. Și asta devine și mai vizibil și mai problematic în contextul epidemiei de poliomelită care a izbucnit în Ucraina de vreo lună ace. În ce privește ICC-ul, un punct cheie pentru Uniunea Europeană. Am subliniat importanța ratificării statutului de la Roma uh, de către Ucraina, importantă și în cadrul aplicării cu acordului de asociere, pentru aplicarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina. În cadrul dialogului uh, pentru drepturile omului, uh, sus, uh, uh, salutăm introducerea în Constituție, în proiectul de Constituție a unei uh, clauze care să recunoască în mod expres jurisdicția ICC și aș vrea să subliniez faptul că autoritățile ucrainiene au luat măsuri pentru a permite ICC Curții uh, Penale Internaționale să examineze uh, crimele comise pe teritoriul uh, Ucrainei începând cu anul trecut. De asemenea, noi la Serviciul de Acțiune Externă și Comisia face același lucru și delegația face același lucru, urmărește cu mare atenție amendamentele constituționale și, de asemenea, am dori să vedem uh, că și recomandările Comisiei de la Veneția sunt urmate. În ce privește problema responsabilității, în ce privește uh, relele tratamente, atât problema investigației, anchetei evenimentelor din Maidan și uh, problema centrelor legale de detenție au fost ridicate, așadar ambele chestiuni în dialogul uh, pentru drepturile omului. Alegerile locale, așa cum am spus aici, Uh, și a fost și o declarație a înaltului reprezentant Mogherini uh, legat de faptul că autoritățile locale din Ucraina trebuie să fie instalate și să funcționeze conform legislației ucrainiene și standardelor internaționale. On the humanitarian situation, um, definitely there has to be... În ce privește situația umanitară, cu siguranță trebuie să facă mai multe lucruri. Uh, Deocamdată vedem că problema accesului uh, se manifestă în special în zonele care nu sunt controlate de guvern. Guvernul a făcut câțiva, câteva eforturi și, uh, și acțiuni pentru a îmbunătăți probleme legate de acces umanitar. Libertatea de mișcare a fost de asemenea un subiect de dialog și trebuie să facem un follow-up strâns pe această chestiune, atât noastră cât și noi, împreună cu guvernul ucrainean. Și în fine vreau să spun și faptul că astăzi este o ședință de judecată a lui Savchenko în Rusia și că Uniunea Europeană observă, e observator la acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să adreseze vreo întrebare celor care au intervenit în ceea ce privește Ucraina? Nu? Bun. Pues muchísimas gracias. Pasamos... Mulțumesc foarte mult. Așa că vă propun să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume pregătirea raportului referitor la summitul uh, internațional umanitar care de fapt uh, aici n-ar trebui să fie o președintă pentru că sunt uh, și raportor. Dar sper că nu s-a întâmplat nimic rău. Am să încerc să vă explic pe scurt despre ce este vorba. Într-un fel sau altul ne dorim să, re, să reorientăm sistemul umanitar, așa cum a fost el abordat uh, acum 25 de ani deja, și, fără nicio îndoială, e clar că acest sistem se confruntă în momentul de față cu uh, provocări total noi. E vorba de un raport pe teme de dezvoltare și vom avea uh, un aviz, de fapt, noi aici la uh, subcomisia noastră. Raportor este domnul, pe fond este domnul Enrique Guerrero. Ideea acestui summit, care este ideea secretarului general al Națiunilor Unite, ce a fost anunțată deja încă în 2012, are drept scop să avem un adevărat summit internațional, mondial, uh, pe 12-13 mai 2016 la Istanbul, și după cum spuneam, ceea ce ne dorim este să aducem la zi sistemul umanitar mondial, care trebuie să se adapteze și să facă față unor situații mult mai complexe decât cele pe care le uh, cunoștea acum 25 de ani. Și aici e vorba nu doar de finanțare. Calculăm, spre exemplu, că în momentul de față nevoile umanitare la nivel mondial ar ajunge la 20 de uh, mii de miliarde de dolari. Deci nu e vorba doar de bani, e vorba și de felul în care vom reuși să introducem în acest sistem umanitar internațional și alte aspecte, cum ar fi îmbunătățirea protecției oferite, uh, intervenție în situația de urgență atunci când e vorba de persoane mai vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii, persoane bolnave, și, de asemenea, și capacități pentru acele persoane care au fost afectate de anumite dezastre, dezastre uh, care duc la situații în care e nevoie de ajutor umanitar. E adevărat că această inițiativă ajunge la momentul cel mai potrivit să avem acest summit. Tocmai acum, în momentul în care ne confruntăm cu această criză a refugiaților care afectează țările Uh, cele mai dezvoltate, pentru că această criză a refugiaților e o criză care exista deja de multă vreme în țările învecinate, dar nu afecta țările mai îndepărtate. Însă iată că acum acești refugiați sunt la ușile Europei. Și e clar că uh, suntem mult mai sensibili față de acest subiect și uh, subcomisia DROA, ceea ce ne dorim noi uh, ca și contribuții la acest raport, este tocmai ca în această reorientare a sistemului internațional umanitar, accentul să se pună în mod clar și răspicat pe elementele esențiale, repararea drepturilor omului mai întâi. Și asta înseamnă că trebuie evaluate riscurile, amenințările, uh, Trebuie o adevărată acțiune de prevenire, de protecție, de sprijin. Acestea sunt elementele cele mai importante ce vor figura în uh, avizul nostru. După cum vă spuneam, raportul pe fond, uh, Comisia pentru Dezvoltare are uh, raportul pe fond și termenul limită pentru a depune amendamente este fixat pe 24 septembrie la prânz. Uh, după ce veți uh, parcurge textul meu, voi fi uh, încântată să pot primi comentarii din partea dumneavoastră, uh, ideea fiind că noi ceea ce ne dorim este să ne concentrăm pe apărarea drepturilor omului și pe importanța pe care drepturile omului ar trebui să o aibă în această acțiune de remodelare, de reorientare a sistemului umanitar internațional. E clar că partea umanitară vine în amonte și înainte de orice acțiune la nivel politic. Dar cu siguranță că vom putea să facem mai multe pentru a apăra drepturile omului exact în amonte. După cum am putut vedea în ultimele zile, e clar că respectul pentru drepturile omului nu este neapărat uh, elementul cel mai pregnant în momentul în care ne uităm la situația de la frontierele europene. În mod dificil și greu am fi noi în măsură să dăm lecții restului lumii cum anume ar trebui să fie organizată acțiunea de umanitară, de protecție, dacă ne uităm la anumite imagini care demonstrează în mod clar că Europa poate n-a integrat neapărat toate aceste elemente de apărare, de protecție a drepturilor omului la frontierele sale. Bun, cam despre asta ar fi vorba în acest aviz. Acum aș dori să știu dacă sunt colegi care doresc să intervină. Domnul Kovacev, care este raportor din umbră. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru proiectul de uh, aviz la raportul DEVE. Sunt complet de acord cu ce ați spus. Uh, uh, ne confruntăm, dacă vreți, cu o nouă provocare în ce privește politica umanitară și avem nevoie de o abordare nouă. Salut acest uh, summit inițiat de Secretariatul General al Statelor Unite, al Națiunilor Unite, mă scuzați, uh, trebuie să găsim o, uh, o, o cale mai bună de a livra ajutor umanitar. Trebuie să punem mai mult accent pe educație, dar de asemenea aș vrea să văd mai multe eforturi din partea comunității internaționale pentru a lupta cu, criminali, cu traficul de ființe umane. Și, uh, sigur, uh, uh, recrutarea persoanelor, recrutarea lor pentru terorism sau utilizarea fondurilor rezultate din aceste activități în scopuri teroriste. Și întotdeauna poziția Parlamentului aici a fost că trebuie să găsim modalități prin care să oprim finanțarea unor organizații teroriste cum este, de exemplu, statul islamic. Voi, uh, am câteva uh, comentarii doar. Respect faptul că politica de gen trebuie să fie prezentă, dar uh, poate nu ca, doar ca un element central, pentru că mai sunt și alte elemente care trebuie să fie reflectate pentru ca să se facă o, să se pună un accent pe educație, Cred că avem nevoie de mai multă claritate și, de asemenea, asupra dialogului interreligios uh, despre care noi, PP-ul, credem că este foarte important. Mulțumesc din nou pentru munca dumneavoastră și aveți uh, susținerea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Da, domnul Sevicius. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele lui Beatriz Besera, care este raportor din umbră din partea ALDE. Voi uh, folosi uh, formularea noastră pentru a evalua raportul pe care tocmai l-ați prezentat. Aș vrea să-mi exprim uh, recunoștința față de doamna raportor Valenciano pentru un raport atât de cuprinzător Uh, care cuprinde atâtea aspecte legate de politica uman, de umanitară. Am uh, abordat amendamente în legătură cu nevoia raportului de a lega acțiuni specifice de protecția și dezvoltarea drepturilor omului recunoscute atât în Carta Naționalită cât și în Carta UE. Nu este o declarație fără bază, ci este un imperativ să oferim uh, refugiaților uh, condiții de viață decente și oportunitatea de a-și dezvolta o viață completă. De aceea, probleme de, legate de serviciile uh, de sănătate a reproducerii ni se pare extrem de importante, mai ales în momente de criză umanitară, pentru protecția femeilor și a fetelor. La fel, angajamentul nostru legat de oferirea de Uh, apă care se poate bea, apă curată de băut și uh, echipamente sanitare, reprezintă un lucru fundamental în a garanta dreptul la viață și la demnitatea umană. De exemplu, accesul uh, la medicamente de primă necesitate și la uh, îngrijire uh, de uh, primă necesitate, îngrijire medicală, la fel sunt uh, extrem de importante. Deci nu e vorba doar de a oferi acestor oameni ajutor. Împreună cu toate celelalte aspecte, ele trec dincolo de o simplă asistență umanitară. Viziunea noastră legată de politica umanitară este că ne concentrăm pe ajutarea unor ființe umane să treacă într-o situație teribilă și le dăm puterea să treacă prin aceste situații. Le creștem capacitatea de a Uh, se apăra de a, avea, de a ales, de a avea o atitudine proactivă uh, și de a-și dezvolta uh, aspirațiile personale, așa cum noi toți aici am avut șansa să o facem la un moment dat. Sper că opiniile mele în legătură cu asistența umanitară și ajutorul umanitar sunt exprimate destul de clar pentru că aceasta este uh, direcția în care voi uh, îndrepta eforturile. Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Demismecher. Da, mulțumesc, uh, doamnă Valenciano. Aș vrea să exprim faptul că ECR mulțumește celor care au făcut acest raport din nefericire, colega mea Gherga nu este aici, dar uh, puteți fi sigur că vom coopera într-un mod uh, constructiv. Înțelegem că există o criză umanitară masivă. Sunt uh, milioane și milioane de refugiați în întreaga lume. Tocmai am vorbit de Ucraina, unde sunt 5 milioane de oameni care au nevoie de asistență umanitară. Un milion și jumătate sunt uh, persoane uh, dislocate intern, refugiați interni. Uh, acestea sunt provocări enorme pentru uh, comunitatea mondială la care trebuie să răspundem. Uniunea Europeană nu poate rezolva singură aceste probleme, nu, are, nu poate nimeni să ceară acest lucru. Prin urmare, susținem Secretariatul General al Națiunilor Unite și vreau să spun că mi se pare că ar trebui să facem toate eforturile ca să ne asigurăm că summitul nu rămâne tot un uh, forum de discuții la care nu se ia nicio decizie și doar se dau niște recomandări slabe. Așadar, sugestia mea ar fi să intrăm uh, în contact cu uh, toți noi parteneri de dialog. Uh, cred că oricum cam asta este intenția Secretariatului General dincolo de uh, creșterea nivelului de conștientizare. Deci trebuie să participăm la această conferință, trebuie să o încercăm să o upgradăm uh, uh, la nivel de conferință internațională legată de dezastre umanitare și de criza umanitară, pentru că aici suntem. E vorba de un dezastru umanitar și, în concluzie, aș vrea să ascultăm părerea DG Ecovec pe această chestiune. Vă mulțumesc! Microfonul pentru vorbitor. Intervenție fără microfon. Sí, digo que la deje. Da, Direcția Generală a ECO ne va explica exact despre ce este vorba, pentru că din partea uh, Direcției Generale ECO are cuvântul domnul Volga Enstor. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru avizul foarte cuprinzător și de asemenea membrilor pentru contribuțiile la dezbatere. Uh, Sigur, vor fi multe chestiuni uh, din acest aviz care vor fi uh, în continuare discutate în procesul de pregătire al summitului internațional. Aș vrea să vă reamintesc că Comisia a emis o comunicare în legătură cu acest summit uh, mondial în septembrie. Cred că ați primit o broșură în acest sens în care încercăm să ne stabilim poziția pe acest uh, summit și venim cu recomandări concrete și cu zone de prioritate. În ce privește activitatea comisiei noastre, ar trebui să știți că această comunicare s-a concentrat pe acțiune umanitară și pe eficiența sistemului de implementare a acestor acțiuni. Din perspectiva noastră, evident, cele mai importante priorități identificate au fost uh, cele legate de principiile umanitare, respectul neutralității, imparțialității și în special uh, zona 3, unde am vrea ca summitul să consideră că protecția este în centrul sistemului de reacție umanitară generală. De aceea, dezbaterea umanitară și de drepturile omului uh, se pot întări una pe cealaltă până la acest summit. Ascultam uh, dezbaterile anterioare privind Ucraina și Gaza, uh, care arată cât de mult uh, e legată activitatea Comisiei noastre de chestiuni umanitare. Cum spuneam, cred că multe comentarii de valoare susțin observația noastră legată de educație și noi încercăm să creștem finanțarea pentru educație în situații de urgență și, de asemenea, uh, suntem concentrați pe prevenirea violenței uh, bazate pe gen. Două comentarii în încheiere. Am uh, ascultat un apel spre organizarea unui proces interguvernamental. Vreau să vă spun că Deocamdată, Secretariatul General ONU a decis că e un proces deschis care implică o societatea civilă, ONG-uri, stakeholder, deci nu, în acest moment nu s-a decis să fie o conferință interguvernamentală care să negocieze. Dar asta nu înseamnă că follow-up-ul uh, uh, acestui summit nu va trebui formalizat în cadrul uh, mașinăriei ONU în forma unei uh, decizii interguvernamentale. Și în fine, începește principiile umanitare la care v-ați referit, ca bază pentru acțiuni umanitare și al, al doilea pilon al nostru, activitatea noastră și asta știți, este, o abord, este abordarea pe bază de nevoi pe care încercăm să o urmăm. Actorii umanitari sunt desigur importanți, actori de protecție importanți și cred că protecția și respectul uh, legislației internaționale umanitare uh, fac parte integrantă din programele noastre, dar aș avea uh, un pic, aș fi un pic prudent atunci când se aplică criterii uh, de tip umanitar actorilor de tip stat. Mulțumesc foarte mult. Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alte intervenții? Bueno, pues... Eh, Bun. Atunci, știți că termenul limită pentru a înainta amendamente este fixat în data de 24 septembrie și bănuiesc că reprezentanții grupurilor politice pentru că lipsesc anumiți raportori din umbră, știu deja care este acest termen, așa că până atunci, iată, suntem în continuare disponibili pentru a avea eventual uh, discuții pentru a îmbunătăți acest raport. Și, uh, trecem acum la biroul extins. Aș ruga publicul și uh, celelalte persoane care nu participă să părăsească sala.